sau um, finanțarea uh, unor CD-uri în Mozambic. Se finanțează țări din afara UE. Banii uh, Uniunii Europene merg la proiecte pentru diferiți donatori și atunci se presupune cheltuielile, nu se fac inspecții. Nu se auditează suficiente tranzacții. Acestea nu sunt incluse în uh, calcularea ratei erorii. O idee simplă. Dacă nu puteți audita cheltuielile, atunci nu le faceți. Astfel puteți îmbunătăți auditele pe buget. Mulțumesc! Mulțumesc. Un minut și jumătate, domnul Deutsch. doamnă președintă stimați colegi curtea de conturi europeană este un gardian important al modului în care sunt gestionate fondurile europene și în fiecare an prezintă un raport referitor la conturi cu care începe procedura de descărcare E pentru a 11 oară că particip la această procedură, responsabil de diferite domenii în fiecare an. Curtea de conturi uh, face o treabă excepțională și avem o foarte bună cooperare cu ei. În ceea ce privește tendințele, vă putem spune că există o evoluție, un, un trend pozitiv. Uh, nu există o declarație de conturi negativă și nivelul de erori estimat a fost de 2,6% în 2018, deși au existat și multe cereri de plăți datorită, de exemplu, investițiilor făcute. Aș vrea să spun încă, însă altceva, doamnă președintă, în calitate de șef al delegației maghiare în PPE, o să intervin uh, pe 23 octombrie. Este o sărbătoare în care comemorăm Revoluția din 1956, când ne comemorăm eroii. Mulțumesc! If you want to say it, please say it. Dacă vreți să spuneți acest lucru, vă rog să o faceți în timpul dumneavoastră de intervenție. Colegul Volters acum. Vă mulțumesc. În ultimele luni am vorbit uh, deseori despre o țară și o chestiune specifică și am uitat aproape de celelalte șapte de state membre care trebuie să se descurce cu un buget pentru șapte ani. Acest, uh, acest buget oferă oportunitatea unei Europe mai sociale, mai ecologice, și poate permite rezolvarea uh, diverselor probleme. Și uh, ultimul raport al Curții de Conturi arată acest lucru. Peste 240 de miliarde de euro uh, uh, necheltuite sunt o problemă. Unele țări nu reușesc să absorbă fondurile, sunt tocmai țări care ar avea nevoie de aceste fonduri europene pentru a se dezvolta din punct de vedere economic. Bugetul ar trebui mai bine configurat pentru că atunci când sunt proiecte bune, cu o valoare adăugată europeană, să poată să fie finanțate. De exemplu, investițiile în căile ferate. În următorii șapte ani, cred că trebuie să încercăm să finanțăm și nu doar să găsim surse de finanțare. Mulțumesc! Un minut și jumătate, domnul Piper. Mulțumesc foarte mult către colegii britanici pentru că cu astfel de atitudini o să și împartă societatea britanică, probabil. Mulțumim foarte mult curții de conturi. Într-adevăr, rata de eroare arată foarte bine. Unele s-au îmbunătățit, însă domeniul bugetar în care Europa își arată fața în regiuni, adică politica structurală, din păcate s-a înrăutățit foarte tare. 5% după 3% anul trecut e un semnal foarte prost pentru contribuabili. Chiar mă întreb dacă aici Comisia, dar și Curtea de Conturi chiar a ținut suficient cont de cerințele noastre de transparență. De ani de zile rugăm să se numească, să se publice acele țări în care sunt probleme. De ani de zile cerem rapoarte de țară ale cont, curții de conturi în care deficitele acestor oi negre se poate să se vadă. Da, există într-adevăr o parte de arătat cu degetul, multe ține, țin de birocrația din țările respective, dar și noi avem responsabilitatea pentru faptul că de multe ori se absorb fondurile mult mai târziu târziu și de multe ori se ajunge la un fel de ambuteiaj de fonduri și după aceea la acțiuni pripite. Comisia și Curtea de Conturi nu vor să intervină însă. Vă ascundeți în spatele unor eșanteioane și interpretați statistici. Noi cu toții ne ascundem în spatele managementului partajat și nu preluăm responsabilitate. Am putea, de fapt, împreună să contribuim la o îmbunătățire. Nu e cazul să ne aruncăm vina, pentru că ar trebui să fim mai transparenți în statele membre și la finanțarea ONG-urilor. În următorii ani vom face totul ca să fie așa. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum are cuvântul Doamna Grapini, un minut

indicele de eroare a fost redus, dar asta nu este suficient. Există anumite sectoare bugetare unde lucrurile nu s-au îmbunătățit, ba chiar din potrivă, eh, deși indicele eroare ar trebui să fie diminuat și aici. Deci asta este o problemă. Politica de coeziune, de exemplu, și bugetul aferent. Vedem că bugetul este folosit uneori și în alte scopuri decât cele menționate. În 2018 avem 5%, adică 3 miliarde de euro din politica de coeziune care nu sunt eligibile și care au fost finanțate. Vedem că lucrurile sunt foarte complexe în uh, Uniunea Europeană. Uh, prin urmare, nu putem înțelege de ce Uniunea Europeană nu reușește să-și respecte propriile reguli. Raportul anual arată că mai multe instituții europene au probleme de recrutare, de organigramă și de acțiune, ceea ce e inacceptabil. Procesul trebuie simplificat, doamnă președinte, pentru a deveni mai clar și sunt trist să constat că banii sunt prost utilizați pentru că ar putea să fie folosiți acești bani pentru finanțarea proiectelor pentru regiuni, de exemplu. Cetățenii europeni merită mai bine, merită să folosim datele Uni- resursele Uniunii cât mai bine posibil. Mulțumim, acum trecem la intervenții spontane. Am două cereri pe care cu generozitate le accept. Începem cu domnul cu un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Doresc să mulțumesc Curții de Conturi pentru acest raport care ne este o prezentare foarte bună, ne oferă informații foarte utile în activitatea noastră ulterioară. Din dezbatere a reieșit uh, problema ratei erorii. este import, sunt importante și eforturile de simplificare. Rata erorii variază de la un an la altul. Și din ce am văzut eu, uh, în cazul agriculturii, în cazul ecologizării, uh, trebuie să se prezinte un dosar gros de documente. Uh, trebuie să simplificăm aceste condiții crește și cresc și sumele neplătite. Um, nu e o veste bună. Trebuie să se auditeze mai mult performanța, să se verifice în ce măsură s-au atins obiectivele, cât de bine s-au cheltuit fondurile. Mulțumesc! Ciuhudaru

Stimate doamne, stimați domni deputați, simplificarea este un obiectiv, așa este. Trebuie să facem totul pentru ca să avem un program bugetar și financiar astfel încât regulile pentru cererea proiectelor, pentru punerea lor în aplicare, pentru cererea de rambursare, toate aceste reguli să fie simple pentru că, până la urmă, costurile sunt mari pentru administrația europeană, pentru administrația statelor membre, pentru autorități, pentru cetățeni, pentru universități și întreprinderi și ONG-uri. E foarte clar însă că anumite cerințe la unele formulare de cerere și birocrația are, au legătură și uh, cu faptul că astfel se poate evita corupția, se pot uh, evita fraudele. Trebuie să nu fie simplu abuzul. Apoi, trebuie să garantăm și putem să arătăm că în ultimii ani, uh, de multe ori în Consiliu, dar și în Parlament, s-au creat mai multe prevederi, mai multe așteptări de la documentația pe care trebuie să o ofere cei care cer proiecte. Așa că acum, după 2020, avem o șansă la o adevărată simplificare, așa cum au cerut-o mulți vorbitori. Iar Parlamentul și Consiliul trebuie să facă totul pentru că să poată să simplifice toate aceste proceduri, mai ales formale. În uh, anii de când mă ocup de acest lucru, controlul bugetar, execuția bugetului la nivel național, regional, și european nu mi este străină. Pot să vă garantez că o calitate bună a documentelor, a deconturilor, evitarea erorilor și în rambursare, la fel, o simplificare a procedurilor funcționează la nivel european cel puțin la fel de bine ca toate nivelurile din uh, statul membre din care vin eu, unde am fost uh, activ și în primării și la nivelul guvernelor regionale și naționale și știu că nu avem motiv să ne considerăm munca una proastă față de alte munci care se fac în acest sens în statele membre. Este normal să se întâmple și erori. E clar însă că nu trebuie să garantăm să se poată face o eroare de două ori. O eroare trebuie să se poată corecta iar pentru ceilalți trebuie să se învețe din greșeli. Best practice asta înseamnă ca eroarea care s-a produs undeva să nu se regăsească după aceea peste tot sau să se repete peste tot. Trebuie să vedem și cum facem pentru ca rata de eroare de 2,6% sau 2,4% să scadă. Noi vrem să rămânem la acest nivel sau chiar să mai scădem, după cum spuneam dar în niciun caz o creștere de 0, dar o creștere de 0,2% e mai degrabă o chestiune aleatorie decât o tendință care să poată să înceapă astfel. Am văzut foarte mulți vorbitori care au intervenit, dar după aceea nu mai sunt în sală. Nu prea știu cum să fac. Întotdeauna m-a durut și nu cunosc acest lucru din niciun alt parlament. Ca Comisia sau Curtea de Conturi să fie atacată critic și se pun întrebări și după aceea cei care pun întrebările ies afară. Nici nu știu unde se duc la bere, la cafea, la vin sau poate se duc chiar la birou, nu știu, dar de fapt Mie mi se pare că o primă dovadă de politețe și colegialitate este că într-o dezbatere democratică, atunci când vrei să asculți ceva, să asculți chiar în sala în care s-a pus întrebarea. Nu spun acest lucru către această gașcă polemică aici în spate, ci colega Lega a spus ceva foarte critic și, de exemplu, poate justificat, dar nu mai este aici, nu pot să îi răspund. Domnului Piper vreau să-i spun că transparența și constatarea punctelor de bază unde se întâmplă erori e foarte importantă. Noi încercăm, într-adevăr, să ținem cont de regulile pe care dumneavoastră le-ați stabilit în legătură cu transparența. Dacă vrem mai multe după aceea, dacă putem să verificăm ceea ce se întâmplă, da, după aceea acolo contează transparența, dar la fraudă, la intenției frauduloase, constatăm la țări, la întreprinderi, la cetățeni că trebuie să fie uh, puși la zid atunci când e vorba de chestiuni penale. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru intervenție, domnule comisar, iar acum vreau să-i dau cuvântul președintelui Curții de Conturi, domnului Line. Doamnă președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor deputați, vreau să-i mulțumesc în primul rând doamnei Hulmaier ca nouă președinte a Cont. Ne bucurăm de colaborarea cu dumneavoastră și cu comisia dumneavoastră în această nouă legislatură. Dumneavoastră ați vorbit de un punct central și ați repetat-o și în dezbaterea altor colegi. Cu cât sunt mai complexe aceste reglementări, cu atât este și rata erorii mai mare. E clar că aici ne lovim de problema principală și pot să o spun și către mine până la urmă, pentru că eu am fost 22 de ani uh, în par, de partea cealaltă a baricradei. Este și uh, de multe ori uh, vina legislatorului, pentru că el are tendința să facă prevederi din ce în ce mai detaliate, dintr-un motiv foarte clar, nu are încredere în autorități, în administrație și deci încearcă să reglementeze din ce în ce mai multe detalii, valabil pentru toate părțile de legislatori. Și deci, în final, regulile devin atât de complicate încât erorile sunt inevitabile. Poate că asta este ceea ce poți vedea când ai stat câțiva ani de partea cealaltă a baricadei și vezi cum arată problemele, cum se creează ele. E bine să avem mai multă încredere în cei care sunt în administrație, fie la nivel european, fie la nivelul statelor membre, pentru ca să le dăm reguli simple, care chiar dacă sunt uh, puțin interpretabile, dar pot totuși să ia decizii uh, care se bazează pe fapte. Eu zic că ar trebui să încercăm să îmbunătățim bazele întâi așa, iar atunci rata de eroare va fi și ea mai mică. Doamna Vencova, vă mulțumesc foarte mult pentru ce ați spus. Ați vorbit despre inițiativele pilot la trecerea um, pe um, plățile bazate pe drept la plată. Um, eu cred că în acest context noi verificăm uh, ceea ce se întâmplă la nivelul statelor membre. Noi avem întâi o privire de ansamblu despre cât de mare e deficitul și după aceea putem avea un dialog cu Comisia și cu celelalte instanțe de verificare pentru a vedea cum putem îmbunătăți situația, cum putem să creăm uh, date cu care după aceea să lucrăm mai departe, să le putem folosi. Iar aici noua abordare e foarte bună. Domnul Chastel a spus că în fiecare an problemele despre care vorbim aici sunt aceleași. Da, este corect ceea ce ați spus dumneavoastră. Problema reglementărilor birocratice prea complicate s-a abordat deja. Dar vreau să fac o remarcă față de ce a spus domnul Șastel și doamna Grapini cu privire la mm, conformitate și uh, la corectitudinea execuției bugetului, dar și la, uh, cu privire la performanță și eficiență. Curtea, în ultimii ani, și-a uh, a avut multe rapoarte care se ocupă de uh, verificarea eficienței și a avut chiar de două ori mai multe decât înainte. Deci noi ne-am mutat, într-adevăr, accentul activității noastre pe această latură de performanță. Suntem, într-adevăr, de părere că pentru cetățean, dar și pentru dumneavoastră, E mult mai interesant dacă puntea sau terminalul sau podul care s-a construit a folosit cu adevărat fonduri europene și le-a folosit eficient și dacă este în funcțiune decât dacă la o licitație s-a făcut o greșeală, o eroare tehnică și deci s-a dat poate contractul altcuiva. Însă întrebarea dacă chiar se folosește infrastructura respectivă e foarte importantă și de aceea uh, eu zic chiar că pe final poate să ne dea mai multe informații utile. Doamna Volter uh, și cu alți colegi au vorbit despre durabilitate. Dumneavoastră probabil că ați văzut și vom vedea și mai târziu când vom decide strategia noastră din 2021 pentru curte că trebuie să ne ocupăm de uh, obiectivele strategice de dezvoltare ale ONU. Ele joacă un rol din ce în ce mai important în cadrul activității noastre de auditare și veți uh, auzi de la noi mai multe despre durabilitate pe viitor. Domnule Cus, mulțumesc foarte mult pentru aprecierile dumneavoastră. Pot să vă asigur că curtea nu are nicio, nicio rezervă să dea exemple concrete de locuri unde lucrurile nu au funcționat bine, pentru că critica până la urmă este o premiză ca lucrurile să se îmbunătățească. Este o experiență pe care noi de uh, decenii o putem uh, breveta vom continua exact în acest fel. Domnul Czarnecki, dar și domnul Montero, domnul Heaver au spus exact ceea ce vreau eu să explic aici din nou. Avem o metodă statistică. Suntem obligați prin tratat să dăm o declarație de asigurare despre execuția întregului buget. Nimeni nu este în măsură să verifice tranzacțiile în domenii de, mil- de milioane de euro și miliarde de euro. Nimeni nu va putea să le verifice așa. Deci trebuie să facem uh, ceea ce se face conform cu standardele internaționale în alte instituții și în organizații internaționale de auditare. Luăm o, număr de procese care sunt relevante, care sunt alese pe bază de eșantion și după aceea le verificăm aceste procese toate. Pe baza rezultatelor pe care le constatăm și pe baza erorilor pe care le constatăm aici, calculăm uh, o eroare estimativă de, o rată estimativă de eroare. E vorba, de exemplu, de, să zicem, la o populație de 1000 sau era în cazul nostru 750 de tranzacții pe care le-am testat, putem să avem 95% probabilitate că sub o anumit, un anumit prag plus minus 0,8%, rata erorii va fi cea adevărată. Acestea sunt standardele internaționale după care noi ne aliniem. Și bineînțeles că poți să devii mai precis. E sigur că teoretic poți să vorbești nu numai despre întregul buget, ci poți să intri în detalii și să te uiți la sub aspectele bugetului. Dar dacă facem acest lucru, o să avem nevoie de mult mai multe resurse. Nici nu se compară. În momentul de față, jumătatea resurselor noastre sunt implicate în aceste verificări de tranzacții, pe de o parte din rapoartele anuale. Și dacă vrem să fim și mai exact și aici folosim din nou statistica matematică pentru o exactitate dublă folosim a patra, de patru ori aceleași resurse. Deci trebuie să știm că avem 1000 de locuitori, de uh, colaboratori, îmi cer scuze. Dacă ne dați 4000 de colaboratori, dumneavoastră care sunt autoritatea contabilă, autoritatea bugetară, atunci sigur că vă vom putea da informații mult mai exacte. Aceasta este o întrebare foarte clară care trebuie să fie pusă legislatorului, dar în cadrul resurselor pe care le avem la dispoziție acum suntem limitați și nu putem să facem decât ceea ce am făcut până acum. Pentru ca să folosim resursele acestea foarte eficient, trebuie să facem și o evaluare a riscurilor. Deci noi trebuie să verificăm uh, concret și intensiv, mai ales acolo unde știm că riscurile sunt mai mari, unde riscurile, de exemplu, sunt uh, dovedite în multe de decenii că nu au fost deci așadar foarte ridicate niciodată, unde avem rate de eroare foarte mici, acolo facem mai puține. Deci încercăm ca resursele noastre să fie folosite eficient, economic și astfel și pentru dumneavoastră să se ajungă la un rezultat optimal uh, pe care să îl apreciați. Aceasta a răspuns până la urmă și la întrebarea doamnei Garcia cu privire la metoda statistică. Domnul Boie a vorbit despre aplicarea fondurilor și cantitatea lor în, cea, în legătură cu diferitele uh, posibilități pe care ni le oferă CFM-ul. Puteți să vedeți care sunt acestea, puteți citi. Avem uh, o serie de reguli pe care le respectăm. Domnul Novakov a vorbit despre tema performanței și nu mai vreau să mai adaug nimic aici. După cum spuneam, această, pe, noi ne-am mișcat perform, uh, atenția spre performanță, iar alții au vorbit despre performanță nuanțele pe care le citează OECD-ul. Într-adevăr, noi credem că în cadrul Uniunii Europene, la momentul de față, avem un standard foarte ridicat la administrația, administrarea bugetului și gestiunea bugetului. Există în continuare domenii în care trebuie să facem îmbunătățiri. Am spus acest lucru și cu siguranță veți găsi totul în raport. Însă, dacă ne uităm în comparația internațională. Vedem care sunt țările, de exemplu, de la Governance Accountability din SUA. Știm că stăm foarte bine. Chiar stăm bine dacă ne comparăm cu alții. Trebuie să înțelegem și de unde venim. Când în 1990 Comisia Sonter a trebuit să-și dea demisia și Curtea de Conturi a făcut atunci uh, rapoarte anuale. În raportul anual acolo, bineînțeles că opinia a fost negativă față de bugetul UE. În anii 90 nu am publicat datele despre diferitele domenii ele se aflau cam uh, la cifre de două poziții. Și deci când au existat eficiență, când a existat în timp eficiență în sistemele de verificare și auditare, bineînțeles că s-au făcut progrese imediate în folosirea fondurilor. Și trebuie să o spun aici și datorită Parlamentului European, pentru că după 1999 Parlamentul European a adus multe schimbări la regulamentul financiar cu presiune permanentă din partea Comisiei pentru Control Bugetar. Și astfel Parlamentul a contribuit la faptul ca lucrurile acestea să se îmbunătățească cât mai bine și mai repede. Cred, deci, că există progrese foarte mari. Mai vreau să mai fac o remarcă cu privire la domnul Piper. Exact același lucru l-am spus și eu, dar altfel decât dumneavoastră la început teoretic, am putea să oferim date despre țări, dar pentru aceasta am nevoie de alte resurse. Dacă am 750 de tranzacții pe care trebuie să le verific în întregul buget, atunci pentru unele țări nu am decât 16 tranzacții, de exemplu, pe care le verific. Statistic, este complet irelevant ce verific eu acolo. Deci, dacă e ca un sondaj, dacă faceți un sondaj cu 1000 de oameni, aveți un rezultat mai mult sau mai puțin adevărat uh, față de preferințele partidelor. Dar dacă doar 16 12 oameni primesc o întrebare, puteți să aruncați răspunsul uh, și uh, sondajul. Exact ceea ce spuneți și dumneavoastră, ceea ce, ați, ceea ce am făcut noi la dorința Parlamentului este că în fiecare șapte ani, așa am făcut uh, prima dată după 2014, toate datele pe care le colectasem în da- anii anteriori au fost publicate dar cu un disclaimer foarte clar că aceste țări, aceste cifre nu au nicio relevanță din punct de vedere statistic și că nu au valoare în ceea ce privește evaluarea uh, situației în statele membre. Exact aici ne aflăm și situația nu se va schimba. De aceea vă spun exact același lucru pe care l-am spus și la Ecofin, săptămâna trecută, pentru că de multe ori din Consiliu vin toate dorințele. Vrem mai multe pe aici, pe acolo, avem nevoie de detalii la un sector sau la altul. Cu resursele pe care le avem nu putem să facem acest lucru. Degeaba cerem lucruri. Niciodată nu o să putem să realizăm cu resursele acestea ceva mai detaliat. Dacă avem alte resurse, atunci totuși se va mai pune întrebarea dacă are sens din punct de vedere economic să investim mai multe resurse în toate aceste sectoare diferite ale bugetului. Aceasta e o decizie pe care după aceea tot legiuitorul trebuie să o ia. Deci răspunsul la această întrebare dumneavoastră puteți să-l dați. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, s-a încheiat aici această discuție. Următorul punct de care ne ocupăm se referă la întrebările orale adresate Consiliului și Comisiei pentru misiunile de căutare și salvare în Marea Mediterană. Înainte să începem discuțiile, dați-mi voie să vă arăt că uh, există posibilitatea intervențiilor spontane și cartonașele albastre. Alegeți dumneavoastră dacă folosiți vechiul sau noul sistem și aveți nevoie de cartonaș, de cartela electronică. Pentru intervențiile spontane puteți să vă semnalați intenția acum, fără să așteptați până la finării dezbatere. Începem cu autorul întrebării orale. Domnul Lopez Aguilar, aveți cuvântul. Thank you, Madam President. I am humbled and honored Mulțumesc. Este o onoare pentru mine să vorbesc pe tema aceasta atât de importantă. Căutare și salvare a vieților omenești în Marea Mediterană. Deși rata deceselor este foarte mare, așa cum am uh, spus-o de multe ori în această în aceste reuniuni plenare. Voi face câteva observații în limba engleză, deși e vorba de documente care au fost uh, distribuite pe larg în cursul acestei dezbateri în Comisia Libe, după care voi face câteva observații de încheiere în limba spaniolă. Aș vrea să reamintesc că istoricul acestei rezoluții a Parlamentului European. Au fost, de fapt, numeroase rezoluții au fost numeroase decese în Marea Mediterană, numai anul acesta peste o mie de decese. Asistăm la astfel de nenorociri sistematic, e aproape ritualistică. Această tragedie și este momentul să se ia măsuri. Deci această rezoluție concisă prin care în care ne-am străduit să includem toate elementele importante pentru diferitele grupuri politice, este menită să transmită mesajul acesta în rândurile publicului larg până la cetățenii noștri, arătând că trebuie pus capăt acestei tragedii permanente, acestui, acestei rate foarte mari a morților în Mediterană pentru că e vorba de oameni care își caută un drumul către Europa, sunt expuse persoanele acestea la traficul de persoane, la tot felul de alte uh, necazuri. Așadar, vrem să vorbim nu doar de importanța de a îmbunătăți posibilitatea acestor oameni de a veni pe cale legală în Uniunea Europeană, ci vrem să uh, spunem lucrurilor pe nume și în ceea ce privește faptul că nu există un port sigur pentru debarcare. Frontex, în, în cooperare cu statele membre și cu paza de coastă a Libiei, încearcă să gestioneze situația, dar știm că oamenii încearcă să fugă din Libia. Asta uh, se întâmplă, oamenii încearcă să fugă în mod ilegal din Libia atunci când nu li se oferă șansa de a veni în mod legal în Uniunea Europeană și astfel de persoane sunt supuse unor abuzuri grave, inumane ale drepturilor omului, cele mai elementare. Mai este un element de natură juridică foarte important care a apărut în discuțiile curente și este recurent, și anume că trebuie încetată uh, Uh, incriminarea ONG-urilor care încearcă să coopereze pentru a salva vieți, pentru a apăra drepturile cetățenilor. Sigur că trebuie să respectăm ce fac autoritățile. Italia și Spania, mai ales, au investit resurse publice majore. Același lucru se întâmplă și cu alte țări de la granițele Uniunii Europene, Grecia uh, și așa mai departe. Deci nu, nu, su, nu subestimăm eforturile lor, dar ele trebuie să, ele trebuie să fie în coerență cu legislația europeană și când spun asta mă refer și la legislația umanitară internațională, pentru că principiile umanitare din legislația internațională se regăsesc și în un, legislația Uniunii Europene potrivit tratatului de la Lisabona, intrat în vigoare în 2009. Dreptul de a cere azil, dreptul de a-ți căuta uh, un adăpost. Vorbim mereu de spațiul european al libertății, securității, și justiției. Trebuie așadar să dăm un răspuns european cu bazat pe valori europene și asta înseamnă partajarea responsabilităților. În baza mandatului 80 din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Toate aceste elemente există, sunt în vigoare și vrem să facem un apel la comisie să pornească cum de la zero în acest nou mandat, pentru a ne asigura că se revizuiește pachetul pentru azil, că incriminarea ONG-urilor se uh, ia sfârșit, că uh, se permite debarcarea oamenilor pentru ca aceștia să știe că au un port uh, sigur În 1982, să nu uităm că a existat convenția, s-a aplicat convenția uh, pentru drepturile persoanelor pe mare, care a fost adoptată în anii 70 și a, continuă să fie aplicabilă. Deci avem un cadru legislativ, cadru juridic pentru aceste lucruri. la... În cele din urmă vreau să vorbesc despre nevoia ca Parlamentul European la votul care va avea loc mâine joi să dea dovadă de aceeași uh, voință de a-și uh, transmite mesajul uh, Consiliului și Comisiei, așa cum a făcut-o în rezoluțiile anterioare, mai ales rezoluția pe care în care s-a adoptat conceptul viziunii holistice în ceea ce privește migrația și azilul, pe care au introdus-o raportorii săi, doamna Mețola de la PPE și doamna Cecilia Chienghe, de la SD. În acea rezoluție foarte importantă s-a transmis un mesaj umanitar și un angajament de schimbare. Și uh, mandatul adoptat de Parlamentul European uh, în mandatul anterior uh, de a uh, pune capăt uh, problemelor cu care se confruntă ONG-urilor, ONG-urile uh, Um, și acest angajament trebuie ținut uh, mai departe. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. În numele Consiliului, doamna uh, Tupuraina are cuvântul. Doamnă președinte, stimați uh, deputați, Aș vrea să încep prin a spune că situația migranților în Mediterană este în continuare o preocupare, însă situația s-a îmbunătățit în mod semnificativ în ultimii ani. În conformitate cu Frontex, în 2018, 170.000 de migranți legale au trecut pe una, uh, Mediterana pe una dintre cele trei rute. În acest an suntem la 105, uh, deci o scădere cu 20% față de anul trecut. La fel de important orice moarte este una prea mult. Numărul morților a, în 2019 a scăzut cu 44% față de 2018, o cifră care poate fi atribuită scăderii plecărilor și uh, creșterii capacităților uh, bazei de coastă libiene. Uh, 6, aproximativ 600 de persoane și-au pierdut viața încercând să uh, treacă marea um, și este grav chiar uh, dacă s-au făcut progrese. În 2018, uh, paza de coastă libiană a salvat sau interceptat peste aproximativ 50.000 de migranți. Chiar cu situația de securitate care s-a degradat în Libia, în 2019, paza de coastă a salvat 7100 de persoane pe mare. Aceste numere reflectă contribuția importantă a Uniunii Europene pentru a reduce uh, decesele în mare. Mai ales în Libia, asistența a fost esențială din cauza lipsei de resurse uh, pentru sta a statului uh, libian. Uh, 90, aproximativ 90 de milioane au fost alocate pentru a uh, sprijini uh, centrul de cooperare de coordonare maritim uh, în al Libiei. Operațiunea Sofia 350 de milioane, iar uh, și s-a oferit uh, formare la un număr uh, mare de personal. Trei misiuni comune ale UE au salvat aproximativ 78.000 de persoane de la începutul operațiunilor, s-au oferit asistență pentru, a, pentru refugiați mm, și pentru migranți pe teren în nordul Africii. Însă este clar că situația la fața locului este nesatisfăcătoare. Există o lipsă de partajare a responsabilității sub, în conformitate cu dreptul internațional al mării și avem nevoie de o pre- previzibilitate mai mare a operațiunilor de salvare pe mare. Avem nevoie de o cooperare și coordonare co- um, consolidată cu partenerii nord-africani. Nu este numai responsabilitatea Uniunii Europene. Dreptul maritim internațional se aplică tuturor statelor și statele costiere au responsabilități speciale pentru a le permite partenerilor am, ajutăm stă, state precum Algeria um, și toate statele din nordul Africii pentru, uh, în acest sens. După cum știți, politica Italiei de migrație și azil uh, a trecut printr-o schimbare. Italia acum uh, permite andocarea în, corturi, în porturile sale a vaselor cu migranți. Uh, De asemenea, s-a renunțat la amenziile pentru vasele care aduc uh, vasele fără permisie. Patru state membre au uh, colaborat strâns din această vară pentru a găsi o soluție comună. Pe uh, 23 septembrie s-a uh, avut loc o declarație comună pentru a îmbunătăți uh, abordarea actuală și a înlocui cu uh, una mai eficientă. Franța, Germania, Italia și Malta au uh, semnat această declarație. Între timp, alte state membre au decis să participe și altele au fost invitate să participe. Trebuie să vedem cum funcționează abordarea în practică. Eu sunt convinsă că dacă mecanismul uh, se dovedește eficient, va fi un stimulent și pentru alții. Cei care au participat la relocări voluntare din Italia și Malta au început să analizeze practicile dezvoltate deja cu Comisia și cu agențiile și acum se uh, discută procedurile standard. Chiar dacă un astfel de mecanism uh, funcționează în mod eficient, el nu poate fi uh, scopul nostru ultim. Trebuie să găsim o soluție pe termen lung la, această, la aceste situații, dar și la o soluție pentru întregul sistem european de azil. În conformitate cu uh, orientările Consiliului în strate- agendă strategică, avem nevoie de o abordare bazată pe solidaritate și partajarea echitabilă a responsabilității. Un astfel de sistem trebuie să funcționeze atât în situația, situații normale și în timpuri de criză. Trebuie să garanteze protecție celor care au nevoie de ea, Uh, să elimine mobilitatea secundară și să uh, îi trimite înapoi uh, în mod eficient pe cei care nu au dreptul să rămână. În timpul președinției noastre am încercat să promovăm discuții strategice și orientate spre viitor referitor la provocările cele mai importante. Împreună cu statele membre încercăm să analizăm problemele dintr-o perspectivă mai largă, într-un mod cuprinzător Sperăm că asta ne va ajuta să recreăm uh, o atmosferă de încredere între statele membre. Și în același timp credem că s-ar potrivi cu noul program al Comisiei. Acestea fiind spuse, continuarea muncii la propunere, pentru continuarea uh, uh, din punct de vedere legislativ, depindem de cum va vedea um, Comisia lucrurile și ce va propune. În ceea ce privește incriminarea ONG-urile, ONG-urilor, rolul acestora nu uh, poate fi uh, nu poate fi neglijat. După cum a spus și președintele Comisiei Libe și după cum ne amintește și Parlamentul din rezoluția sa din iulie 2018, trebuie să recunoaștem rolul ONG-urilor în a salva vieți pe mare. Planul, UE, planul de acțiune UE împotriva traficului de ființe umane uh, se dorește să se asigure că există sancțiuni, evitându-se riscul incriminării celor care oferă asistență umanitară migranților la nevoie. Am înțeles că noua comisie va analiza uh, îndeaproape cadrul de facilitare și va uh, furniza proba, uh, probabil orientări pentru statele membre uh, în ceea ce privește aceste ONG-uri care oferă asistență. Uh, de asemenea, trebuie să ne îmbunătățim eforturile pentru a combate uh, rețelele de traficanți. Este un lucru esențial. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă ministru. Acum, în numele Comisiei Europene, are cuvântul domnul Han. Thank you. Thank you, Madam President, honorable members. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor deputați, doamnă ministru datorită realizărilor din ultimii ani pentru punerea în aplicare a politicii cuprinzătoare privind migrația, cred că s-au realizat uh, lucruri semnificative despre care putem vorbi pe un ton foarte pozitiv în ansamblu. Migrația, nivelul de migrație mm, a, ilegală a, devenit, a revenit la uh, Uh, perioada dinainte, la nivelul dinainte de 2015 și este cu 90% mai mic decât cu un an în urmă. Totuși, lucrurile rămân incerte și volatile. Sunt uh, multe vieți care se pierd pe Marea Mediterană, mai puține decât altă dată, dar în continuare prea multe. Aceste, strategi- aceste tragedii ne reamintesc că Trebuie să facem mai mult și mă bucură faptul că astăzi ne-ați oferit posibilitatea de a discuta de această problemă a salvării vieților în Marea Mediterană. Salvarea vieților este una dintre prioritățile Comisiei. Am organizat patru operațiuni pentru a uh, salva peste 700 de, 7000 uh, de persoane pe mare. Artemis, Poseidon și alte operațiuni sau au permis o coordonare bună cu paza de coastă și continuă să funcționeze. Statele membre și-au exprimat acordul pentru continuarea acestor operațiuni, însă numai cu condiția uh, suspendării periodi, pe, pe o perioadă limitată a unor decizii care nu sunt sustenabile. Însă Uh, comisia își propune să ajute la salvarea de vieți în continuare atunci când uh, oamenii ajung uh, pe, în, în apele Uniunii Europene la bordul unor vase uh, mici. Și asta în contextul în care ne luptăm și cu rețelele de traficanți de persoane. Să nu uităm însă că sunt chestiuni care rămân încă în competențele naționale, în baza legislației internaționale și a dreptului și a legii mării coordonarea activităților de căutare și salvare pe mare este de resortul autorităților naționale, motiv pentru care noi nu avem competențe în acest sens. Trebuie doar să punem accentul pe coordonarea activității autorităților naționale pentru a veni în ajutorul persoanelor care se află la bordul unor nave în pericol pe mare. Și ajung astfel la problema uh, ONG-urilor care nu trebuie în niciun fel, a căror activitate nu trebuie în niciun fel uh, incriminată. Acelea care vin în ajutorul uh, migranților aflate, aflați în pericol pe mare nu trebuie uh, infracționate, uh, nu trebuie uh, incriminate, ci doar rețelele care uh, fac abuz și uh, încalcă drepturile migranților. Intrarea, tranzitul și șederea pe teritoriul statelor membre a acestor persoane nu uh, se fac în baza unor legi care să uh, determine statele membre să incrimineze aceste uh, organizații. Comisia însă are un cadru pe care un cadru juridic pe care l-a uh, Uh, stabilit în 2015 și recunoaștem că el este insuficient de clar. Ca urmare, se, putem recunoaște faptul că statele membre trebuie să uh, și uh, sporească dialogul cu ONG-urile pentru a Uh, soluționa această problemă legată de incriminare. Deși Comisia a început să aibă un dialog mai puternic cu societatea civilă, rezultă foarte clar că punerea în aplicare a regulilor în vigoare trebuie să se facă mm, într-un mod mai serios. Rezultatele acestui dialog cu societatea civilă vor alimenta reflexia viitoarei comisii. În ciuda limitărilor competențelor noastre în materie, comisia se străduiește din toate puterile să găsească o soluție pentru a-i ajuta pe cei care au nevoie de salvare pe, masă, pe mare, în conformitate cu uh, Uh, principiile legate de dreptul internațional și de partajarea responsabilităților. Comisia a jucat un rol activ în ce privește procesul de relocare, în urma 15 incidente de debarcări. 1100 de persoane debarcate au fost transferate către alte state membre sau către Norvegia. În prezent, circa 750 de persoane dintre care majoritatea au debarcat în ultimele două luni, urmează să fie transferate. 50 de, pardon, 15 state membre, printre care Belgia, Italia, Luxemburg, România, Slovenia, Bulgaria, Spania și altele, plus Norvegia, au participat la aceste exerciții de relocare. Și aș vrea să subliniez faptul că în fiecare caz în parte a existat, uh, Comisia și-a asumat rolul de coordonator, un rol activ de coordonator, punând accentul pe solidaritate prin relocare. Astfel am reușit să depășim unele obstacole întâmpinate în acest proces de uh, debarcare și relocare. Comisia încurajează un acord cu privire la, la uh, aranjamentele provizorii în urma debarcării. Salutăm așadar rezultatele muncii din Malta cu privire la un mecanism de solidaritate între Germania, Franța, Italia și Malta. Declarația din Malta a fost în, supusă spre atenția, spre dezbatere uh, Consiliului de Ministri JAI, uh, care a avut loc recent, și urmează să fie luată în discuție și la nivel tehnic. Prima reuniune tehnică între statele membre participante la relocare pentru a discuta despre operațiunile de relocare a avut deja loc pe 11 octombrie cu participarea mai multor state membre și a Norvegiei respectiv a agențiilor de, de resort. Cred că e un semn bun și vom continua să lucrăm în această direcție. În același timp, toate aceste aranjamente nu pot fi decât un pas provizoriu în direcția unei reforme structurale a sistemului de mm, azil și migrație. Tocmai de aceea lucrăm la reformarea sistemului european de azile mm, și a directivei de resort și lucrăm și la punerea în aplicare a legislației adoptate pentru a consolida protejarea la frontiere, avem uh, câteva parteneriate solide cu țări cheie fundamentale, uh, iar uh, acestea trebuie în continuare dezvoltate. Mulțumesc! Mulțumesc! Grup Vom începe cu dezbaterea, dar înainte să dau cuvântul vorbitorilor în numele grupurilor, am să vă rog să vă respectați timpul de intervenție. Începem cu reprezentanta ppe. doamna Dupont. Sehr geehrte Präsidentin, werte Kollegen. Doamnă președinte, stimați colegi, este obligația noastră juridică și umanitară să salvăm uh, oamenii pe mare. Tocmai de aceea cu, uh, am participat la negocierea la această rezoluție în funcție de conștiința noastră, însă ce ne dorim este să ce nu ne dorim este să uh, sprijinim un fel de model pentru traficanții de oameni, în loc să-l uh, combatem. Un lucru este clar, or, uh, cauzele pentru care oamenii pleacă nu se creează pe mare, ci pe teren. Tocmai de aceea avem nevoie de o abordare care se bazează pe dreptul mării, dar și pe uh, legislația uh, terestră pentru a combate acest, uh, acest fenomen. Trebuie să creăm perspective uh, oamenilor pentru a rămâne în țara de origine și în același timp să combatem uh, criminalitatea. Avem nevoie de o abordare um, coerentă pentru refugiați și pentru migrație economică. Avem nevoie de sprijin pentru cei care fug de război și de violență toate acestea nu sunt uh, bine, uh, suficient prevăzute în rezoluție, dar avem nevoie de toate aceste lucruri pentru a îi împiedica pe oameni să se pornească pe acest uh, drum ucigaș. Numai așa putem salva cât mai multe vieți. Mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președinte, în numele grupului SND. Are cuvântul domnul Moraes. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Situația în Marea Mediterană, unde se pierd vieți omenești și unde sunt puse sub semnul întrebării valorile noastre europene, necesită acțiune din partea noastră în fiecare zi și președintele Comisiei Libe a avut sarcina dificilă de a aduce la oaltă membrii Parlamentului European pe marginea acestei rezoluții, dar ce a făcut uh, el a fost uh, să ceară, să ridice niște aspecte importante Comisiei și statelor membre fiindcă până la urmă ori facem ceva, ori nu. Și asta se întâmplă la începutul mandatului comisiei, așa cum a spus domnul comisar, să spunem lucrurilor pe nume. Unele probleme pot fi rezolvate prin eforturi umanitare, fiindcă există probleme grave aici. Cerem comisiei orientări prin care să se spună foarte clar ce forme de asistență să nu fie incriminate și să se adopte aceste orientări până la Uh, sfârșitul anului. Sigur, următoarea comisie va, își va intra în funcție mai târziu, dar acest pachet a fost înghețat până acum și trebuie să facem ceva pentru a-l debloca. Avem nevoie de mai multe informații și transparență în ceea ce privește activitățile Frontex pe mare și în ceea ce privește fondurile și materialele oferite Uniunii Europene, de către Uniunea Europeană și statele membre, um, paze de coastă în Libia, Egipt, Maroc, Uh, și trebuie să se aplice principiul uh, non-refulmon și principiul uh, țării de siguranță. Iar statele membre trebuie să țină cont de obligația lor morală și juridică de a salva oamenii pe mare, trebuie să folosească toate vasele disponibile și să coopereze și să sprijine ONG-urile. Iar această rezoluție face referire la ce poate face Comisia, noua Comisie, pe de o parte, și apoi la ce pot face statele membre, fiindcă pentru statele membre, statele membre când dau vina unele pe altele, uită de valorile noastre și, nu fa- și acest lucru nu face decât să ne surpe resursele și energia și să ne facă până la urmă să luăm decizii grele care Până la urmă, însă, trebuie să fie cele corecte din punct de vedere moral în Marea Mediterană, dar și decizii durabile și proactive. Această rezoluție trebuie să se bucure de sprijinul nostru. Noi vă cerem cât mai mult sprijin pentru a ne, pentru a ne asigura că mm, avem valori europene și că acestea se pot oglindi în situația care trecem acum în Marea Mediterană. Sofia ne... Mulțumesc în numele grupului Renew Europe. Are cuvântul doamna Intvel, două minute. Uh, Mulțumesc, doamna președinte, doamna ministru, domnule comisar. Aș vrea să încep prin a vă spune că fiecare viață contează. Fiecare viață contează. Atunci când vorbim de cifre, de numerele legate de oameni ăștia care se ne- neacă în mare, vorbim despre cetățeni, despre oameni oameni des, a, a, ai căror părinți au avut speranță pentru ei și care ajung pe fundul Mării Mediterane, oameni ca dumneavoastră, oameni ca mine. Asta e un lucru pe care nu trebuie să-l uităm. Un al doilea lucru pe care nu trebuie să-l uităm este acela că rezoluția aceasta vizează căutarea și salvarea și nu adoptarea unui pachet cuprinzător privind azilul, care, va, care după cum știm, este blocat în Consiliu. Noi ne-am făcut treaba, dar el e blocat. Nu putem aștepta adoptarea pachetului privind azilul câtă vreme sunt oameni care mor în Marea Mediterană. Trebuie să ne asigurăm că există capacități suficiente în Marea Mediterană. Deci dacă dumneavoastră, dacă statele membre vă dați înapoi și nu faceți nimic, nu, atunci trebuie ca ONG-urile să vină și să umple golul acesta. Nu putem să incriminăm pe oamenii ăștia pentru că salvează vieți. Și pe urmă vorbim despre faptul că e vorba de uh, solicitanți de azil, de migranți legali, ilegali și așa mai departe. Nu asta este relevant. E vorba de salvarea unor oameni în pericol pe mare. Trebuie găsite soluții durabile. Eu, una, nu sunt încântată de soluțiile acestea care nu se bazează neapărat pe tratate, dar vreau să spun că acordul din Malta ar putea reprezenta un prim pas în vederea găsirii unei soluții permanente la care să participe toate statele membre. Și e extrem de dezamăgitor că din 28 numai 4 state membre au făcut asta până acum. E o rușine. Pachetul privind azilul este blocat și folosit ca un pretext ca să nu-i salveze pe oameni pe mare și nici când uh, se iau măsuri de urgență nu, nu participă prea multă lume. E rușinos. Și în fine aș vrea să uh, salut eforturile deosebite făcute de doamna Dupont, raportorul din umbră, dar în același timp Vreau să subliniez faptul că PP-ul care vorbește mereu de valorile creștine, iată că nu face ceea ce spune apropo de valorile creștine prin amendamentele acestea. Atunci când vorbim despre Libia, avem un ambasador german care a scris doamnei Merkel vorbind despre tabere de uh, despre uh, lagăre de concentrare. Nu se putem accepta un astfel de discurs din partea PP-ului. Mulțumesc. În numele verzilor are cuvântul domnul Marquardt. Un minut și jumătate. Ja, vielen Dank. Um- Mulțumesc. Albert Schweitzer a spus că umanitatea este să nu sacrifici niciun om unui scop. Eu cred că sacrificăm oameni unui scop dacă nu reușim să punem capăt um, morților în masă în Mediterană. Trebuie să arătăm că putem face mai mult decât să tot repetăm că nimeni n-ar trebui să moară. Bineînțeles că n-ar trebui să moară nimeni, nimeni și nimeni nu ar trebui să trebuiască să fugă din uh, țara sa. Însă trăim într-o realitate în care mii de oameni mor la frontierele noastre externe, oameni care au fost cândva persoana cea mai importantă în viața altcuiva. Trăim într-o uniune care în momentul de față nu are nici măcar un vas de salvare în teritoriul cel mai periculos pentru uh, cei care uh, fug. Avem uh, acum se plătesc, sunt plătite uh, miliții libiene, libiene pentru a face ceea ce ni s-a interzis uh, nouă, și anume să trimită oamenii înapoi în Libia. Trebuie să punem capăt incriminării ONG-urilor. Avem, ne așteptăm din partea Frontex um, uh, ca avioanele sale să informeze vasele din jur când vede persoane